foarte bine că sunteți apropiat de colegul dumneavoastră. Așadar, autoritățile belgiene mi-au anunțat că domnul Marc Demesmacher, să văd puțin dacă e corect, Deci, autoritățile belgiene m-au anunțat că domnul Marc Demesmacra a câștigat un mandat cu, începând cu 1 februarie 2013, uh, care uh, o va înlocui pe doamna Frida Brepols. Domnul Demesmacher, potrivit regulamentului de procedură, va participa cu drepturi de pline la reuniunile noastre și la lucrările Parlamentului, asta cu condiția să fi declarat că nu deține un alt post care să contravină uh, calității de eurodeputat. Autoritățile poloneze mi-au uh, cerut ridicarea imunității domnului Iacek Kurski. Potrivit articolului 6, aliniatul 2 din regulamentul de procedură, vom trimite această solicitare Comisiei Jurii pentru afaceri juridice. Comisia Jurii, în, la reuniunea din